a doua. Ieri președintele a anunțat interpretarea regulii 5.5 și a regulii 210a din regulamentul de procedură propuse de Comisia privind afaceri constituționale. Nu au fost uh, făcute obiecții, așa încât uh, interpretările sunt considerate a fi aprobate